Uh, marți de la 9 la 1, de la 3 la 8 și de la 9 până la miezul nopții. Agenda a fost publicată și este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Ședința se suspendă.